Bună ziua, dragi colegi, reluăm ședința. În primul rând trebuie să vă spun că procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Are cineva comentarii? În legătură cu procesul verbal al reuniunii de ieri. Dacă nu, atunci procesul verbal este aprobat. Și acum începem dezbaterea din această